mai întâi de toate vreau să urez bun venit comisarului desemnat pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, domnul Carmenu Vela. Și acum trec la limba mea maternă. Acest portofoliu de, acoperă un spectru larg de politici. Comisia Envi este angajată în protejarea mediului înconjurător și dorește să promoteze o dezvoltare sustenabilă și ecologică. Această problematică transversală trebuie să fie inclusă în toate politicile comun comunitare. Alături de președintele Comisiei dorim să promovăm creșterea ecologică. Alături de liniile directoare pentru desemnarea, pentru numirea comisarilor, Parlamentul European evaluează comisarii desemnați pe baza experiențelor lor, pe baza uh, carierei avute în trecut și pe baza abilităților de comunicare, precum și pe baza angajamentelor asumate. Înainte de audiere, comisarul desemnat a răspuns unui set de întrebări adresate în scris de către membrii Parlamentului European. Răspunsurile acestea v-au fost deja transmise. Astăzi vom proceda în felul următor. Comisarul desemnat va avea 10 minute la dis- dispoziție pentru o prezentare generală și mai apoi 5 minute la finele reuniunii pentru o declarație finală. După intervenția mea și după intervenția comisarului pentru sau președintelui uh, Comisiei pentru Pescuit, vom trece la prezentarea comisarului desemnat și mai apoi vom trece la seturile de întrebări din partea membrilor Parlamentului. Vom avea un set de 25 de întrebări din partea Comisiei Envi și un set de 17 întrebări din partea Comisiei pentru Pescuit urmează mai apoi trei întrebări din partea comisiei, uh, membrilor Comisiei pentru Transporturi. transporturi. Principiul uzat va fi cel uh, de tipul ping-pong. Vom avea trei minute pentru întrebări și uh, răspunsuri. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsuri. Cei care se vor adresa înainte de toate vor fi reprezentanții grupurilor politice. Trebuie să respectăm timpul alocat și, prin urmare, vă rog uh, să o faceți în întrebările, precum și în răspunsurile dumneavoastră. veți avea 5 uh, secunde, respectiv 10 secunde pe, în plus față de timpul alocat pentru a finaliza întrebările, respectiv răspunsurile. După aceste secunde alocate în plus, uh, microfoanele dumneavoastră vor fi oprite. Avem uh, interpretare în cele 23 de limbi uh, oficiale, prin urmare toți intervenienții pot să folosească limba lor maternă. Vă amintesc că toate lucrurile pe care le spuneți trebuie să fie interpretate simultan, prin urmare vă rugăm frumos să nu vorbiți extraordinar de repede. Audierea noastră poate fi vizionată în direct pe site-ul nostru de internet și, de asemenea, uh, va putea fi descărcată pe viitor de pe site-ul nostru. Domnul uh, Cadec, acum în numele Comisiei pentru Pescuit. Uh, cum tu, aș voudrais souhaiter la bienvenue. Mulțumesc. Doresc, în primul rând, să-i urez bun venit domnului Carmen Nuvela și să reamintesc că portofoliul său este foarte larg, cuprinde pescuitul, chestiunile maritime și mediul înconjurător. Așa a dorit președintele președintele Comisiei, domnul Juncker, să lege creșterea ecologică și creșterea albastră. Scrisoarea domnului Carmen Nuvela arată că va trebui să pună în aplicare politica de pescuit a Uniunii Europene pentru a aduce Uniunea Europeană pe făgașul unui pescuit durabil. Aceasta este singura chestie care se manifestă cu privire la pescuit uh, în declarația de misiune, în scrisoarea de misiune a domnului Carmen Vela, ceea ce este păcat. Două aspecte importante vor fi abordate. Este vorba de punerea în aplicare a politicii comune a pescuitului, uh, obligația de debarcare și următoarea revizuirea cadrului uh, măsurilor tehnice conform principiului regionalizării. Aș dori să vă reamintesc să-i amintesc candidatului, domnului comisar, că Parlamentul ține foarte mult la prerogativele sale, mai ales uh, la aplicarea strictă a tratatului de la Lisabona. Este vorba despre faptul că Comisia propune, iar Parlamentul și Consiliul hotărăsc. Asta în cadrul dialogului tripartit, bineînțeles, unde Comisia își joacă pe întregime rolul de înlesnire, fără să îl depășească însă. Actele delegate, de altfel, reprezintă un element important pentru toate comisiile parlamentare, iar Parlamentul este hotărât să se asocieze elaborărilor uh, cât uh, mai din timp cu putință. În ceea ce privește chestiunile în ceea ce privește întrebările, mă scuzați, Giovanni a explicat ce se va întâmpla, care va fi sistemul un minut de uh, întrebări, două minute de răspunsuri, Comisia Envi mai întâi și după aceea Comisia pentru Pescuit. După aceea, unele întrebări au fost deja transmise în scris domnului Vela. Îmi pare rău că răspunsurile uh, au fost prea generale. Sunt sigur că cu această ocazie domnul Vela ne va oferi răspunsuri mai amănunțite la aceste întrebări, iar acest lucru, bineînțeles, va juca un rol important în ceea ce privește evaluarea pe care o vom face noi după această audiere. Iată deci ce doream să vă spun eu în deschidere, nu o să zăbovesc prea mult, dat fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Încă o dată, domnule Carmenu Vela, domnule uh, comisar de desemnat, vă urez bun venit și vă dau imediat cuvântul timp de 10 minute.